dificilă. Și ce o să spunem ungurilor care nu fac parte din cele două trei reprezentate în Parlament? Da, ne pare foarte rău. Um, ați fi putut uh, să aveți o influență asupra legislației, dar de acum înainte nu se va mai putea. Cred că uh, nu putem decât să fim foarte triști pentru atitudinea pe care o avem acum și faptul că nu vrem să facem nimic. Mulțumesc, domnul Tavares, în numele grupului GUE, două minute. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte.